Chers collègues, je vais vous demander de vous asseoir. Dragi colegi, v-aș ruga să luați loc. Aș ruga și pe doamna Toma să ia loc. Merci, chers collègues, voulez-vous vous... Mulțumesc. Merci. Nous allons ouvrir euh, cette... Vom deschide ședința de voturi și, înainte de toate, va trebui să fac câteva comunicări. Președintele a primit din partea grupului PPE și SD și din partea secretariatului membrilor neafiliați propuneri de numiri la comisii și delegații. Iată care sunt. Comisia ITRE, domnul Massimiliano Salini în locul domnului Tajani. Delegația pentru relații cu Republica uh, Federală a Braziliei, doamna Gardini în locul domnului Tajani. Delegația pentru relațiile cu Mercosurul, domnul Salvatore Domenico Poliese, în locul domnului Tajani. Delegația pentru adunarea parlamentară euro-latino-americană, domnul Domenico Poliese, în locul domnului Tajani. Delegația pentru relații cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, doamna Iala Sender, în locul doamnei Elena Valenciano. Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală, doamna Elena Valenciano, înlocuiește pe doamna Iala Sender. Delegația pentru adunarea parlamentară pentru Uniunea pentru Mediterana, doamna Iala Sender, în locul doamnei Elena Valenciano. Delegația adunării parlamentare Euronest, doamna Maria Grapini. Și Comisia de Petiții, doamna Diane James, înlocuiește pe domnul Jean-Marie Le Pen. Aveți observații? Făcut? Se pare că nu, atunci se adoptă toate aceste numiri.